Bună dimineața, domnilor și domnilor, dragi prieteni. Haideți să începem reuniunea noastră. Cu ceva întârziere am așteptat să văd dacă avem quorumul pentru ca să începem. După cum știți, este o zi specială pentru că PPE-ul are o reuniune internațională astăzi și de aceea probabil că vom avea mai puțini colegi de la PPE aici astăzi. Dar oricum arată mai degrabă ca un grup de lucru, reuniunea de astăzi. Haideți să începem totuși. Să adoptăm ordinea de zi. Proiectul ordinii de zi a fost uh, transmis pe 14 octombrie. Văd că nu există obiecții sau cereri de modificare, așa că agenda este adoptată fel modificată. Câteva anunțuri din partea mea. În ceea ce privește amendamentele bugetare pentru bugetul 2016 din partea AFCO, toate cele trei amendamente bugetare AFCO au fost adoptate de către Comisia pentru Bugete, ceea ce e o veste bună. Fie au fost adoptate astfel cum erau, ori au fost adoptate în cadrul unor amendamente de compromis. O să vă mai spun câte ceva despre acest lucru. Remarcile de la amendamentul 1 a AFCO cu privire la informația pentru media și producția audiovizuală a fost adoptată complet. Apoi amendamentul 2 este parte dintr-un compromis acum unde s-a împărțit uh, rândul uh, Europa pentru cetățeni și remarcile aferente sunt adoptate complet, în timp ce restul de, de sub prima, primul titlu, uh, când e vorba de 1,5 milioane de euro în plus decât ceea ce a cerut AFCO, deci de asemenea vești bune. La amendamentul 3 e vorba de un proiect pilot de finanțare și susținere a campaniilor ECI. A fost adoptat, dar de asemenea într-o linie bugetară diferită și cu o sumă mai mică decât ceea ce se ceruse. Acestea au fost rezultatele amendamentelor bugetare care au fost discutate. În ceea ce privește discuția cu primul vicepreședinte Timmermans. După cum vă amintiți, am încercat să discutăm cu primul vicepreședinte despre mai multe dosare care au erau în curs, dar până acum nu a fost posibil, mai ales pentru că primul vicepreședintele trebuia să participe la întâlniri urgente în afara Bruxellesului care țineau de criza refugiaților. Acum însă am fost uh, anunțat că primul vicepreședinte Timmermans va fi uh, disponibil pentru a discuta cu noi despre aceste reuniuni pe 3 decembrie, pe, despre aceste dosare care sunt încă în curs. Deci 3 decembrie vom avea o întâlnire cu dânsul. În final, câteva alte anunțuri cu privire la recomandările coordonatorilor. Grupul GUE a propus-o pe Barbara Spinelli ca raportor pentru raportul viitor pe implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale în instituții. Această cerere va fi introdusă acum cu adoptarea regulilor care modifică domeniul de aplicabilitate a raport, rapoartelor de implementare ceea ce nu ne împiedică însă să facem o muncă pregătitoare. PPE-ul l-a propus pe Esteban González Pons ca raportor pentru raportul din proprie inițiativă cu privire la implicațiile constituționale, legale și instituționale ale unei politici comune de apărare. Și pe grupul PPE a propus ca Gheorghi Schöpflin să fie numit raportor pentru aviz, în conformitate cu regula 53+, plus, pe um, raportul din proprie inițiativă LIBE cu privire la crearea unui mecanism al Uniunii Europene pe tema democrației, statului de drept și al drepturilor fundamentale. Dacă nu sunt obiecții, aceste numiri pot fi considerate ca fiind susținute de către comisia noastră. Acum trebuie să adoptăm uh, procesele verbale ale reuniunilor din uh, trecute. Vreau să vă informez că procesele verbale ale reuniunilor din 17 iunie, 6 iulie și 15 iulie sunt acum disponibile și în conformitate cu practica noastră, ele sunt considerate ca fiind adoptate dacă nu există nicio obiecție până la finalul acestei reuniuni. Aceasta încheie așadar partea introductivă a acestei reuniuni din partea președintelui și acum putem să trecem la următorul punct și anume punctul 4 de pe ordinea de zi, Prezentarea studiului Parlamentului European ca forță motrice a constituționalizării de către Adrien Eritier și Catherine Muri. Studiul va fi prezentat pe scurt mai întâi. Avem așadar printre noi pe doamna profesor Eritier și pe doamna profesor Muri de la Institutul European Universitar European. Acest studiu se analizează rolul pe care îl joacă Parlamentul European în procesul decizional, un rol din ce în ce mai important, și oferă o imagine despre cum și-a obținut Parlamentul European prin schimbări de tratate, dar și prin alte căi formale, dar și prin practici informale, mai multă putere în cadrul legislației, comitologiei, în numirea Comisiei Europene, și în domeniul bugetar. În partea a doua se vorbește mai ales despre rolul Parlamentului European în două domenii relevante ale politicii, și anume guvernanța economică și acordurile de liber schimb. Vreau să vă spun că Adrien Eritier este profesor emerit la Institutul European uh, din Florența, universitar din Florența, EUI, a avut, uh, de asemenea, fost membra catedrei de la Robert Schumann Center pentru studii avansate și pentru politici uh, sociale și pentru științe politice, iar doamna Eritier se pricepe și se concentrează pe mm, decizia, procesul decizional la nivelul politicilor europene, politici publice comparate, de procesul decizional european și teoriile uh, schimburilor uh, și modificărilor instituționale de reglementare, re-reglementare și noi moduri de guvernanță. Doamna Murie este profesor asistent la noua univers- New University din Lisabona și Cercetarea dumneavoastră se concentrează pe schimburile instituționale și schimbările în Uniunea Europeană, pe coalițiile de guvernare, despre care a publicat uh, deja foarte multe Uh, articole și o cercetare interesantă se referă la dreptul Parlamentului European de a numi și de a investi Comisia, care constituie o parte foarte importantă a acestui studiu. Aș dori acum să dau uh, cuvântul uh, doamnei profesor Eritier, care va vorbi despre elementele generale cu privire la îmbunătățirea parlamentarizării a luării deciziei uh, în Parlament și se va concentra mai ales pe codecizie și pe legislația delegată în intervenția dumneavoastră și va avea 15 minute. Înainte de aceasta aș dori să, să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit aici și suntem foarte bucuroși să putem să avem acest schimb de opinii și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat uh, să prezentăm acest uh, studiu care a fost mandatat de către comisia dumneavoastră și uh, suntem foarte bucuroși să vă prezentăm rezultatele. Noi suntem uh, oameni de știință în domeniul științelor politice și vrem să ne concentrăm pe parlamentarizare și democratizare. Și ne-am pus întrebarea în ce măsură Parlamentul în activitățile sale din uh, ultimii ani a reușit să fie un, o forță motrice a constituționalizării și parlamentarizării Uniunii. După cum știți, democrația parlamentară este definită de următoarele criterii. Un guvern uh, ales și susținut de către majoritatea uh, unor, de o majoritate alesă democratic uh, de reprezentanți într-un parlament. Premierul este este, vine din uh, cadrul Parlamentului, este un membru al Parlamentului și este ales ca membru al Guvernului, iar uh, Guvernul trebuie să dea socoteală în fața Parlamentului și poate să fie oricând uh, um, controlat de opoziția din Parlament. Parlamentul are de asemenea dreptul inițiative legislative și Parlamentul are dreptul la controlul bugetar în ceea ce privește veniturile, dar și cheltuielile. Acestea sunt așadar punctele de referință pe care noi le folosim. Iar apoi continuăm în studiul nostru și încercăm să analizăm cele mai importante reguli instituționale pentru noi și ne întrebăm în ce măsură Parlamentul, în cadrul activităților sale, strategiilor sale, a făcut progrese în domeniul parlamentarizării Uniunii. Dacă ne uităm, de exemplu, la domeniile cele mai importante ale legislației, Putem să ne uităm deci la legislația ca atare, la legiferarea comisiei, adică la comitologie de fapt, la numirea și investirea comisiei, la procesul bugetar și apoi, în ceea ce privește domeniul factual, ne uităm la un domeniu foarte important de guvernanță economică și financiară și la acordurile externe comerciale. Haideți să începem cu primul punct, legislația. După cum știți cu toții, Arhitectura politică a Uniunii Europene este formată din doi legislatori, Consiliul și Parlamentul. Iar Parlamentul uh, cu uh, are un rol foarte important. Acum a plecat de la un rol de adunare generală, însă un partener doar legislativ, dar a devenit un colegislator uh, cu drepturi de pline sub procedura de codecizie, care astăzi se numește procedura de legislativă ordinară. Cum a reușit Parlamentul să ajungă la acest statut? Uh, noi încercăm să arătăm că, pe de o parte, aceasta s-a datorat unei presiuni venite din partea problemelor existente și a schimbărilor în Uniunea Europeană, piața internă sau, uh, mai târziu, uh, Uniunea Europeană, piața comună și apoi piața internă, Uniunea Monetară, care astfel au uh, pus presiune asupra arhitecturii Parlamentului și rolului acestuia, și apoi, în conformitate cu dorințele statelor membre, Parlamentul European a avut uh, mai multă putere în negocierile tratatelor ulterioare și a avut din ce în ce mai multe drepturi în procesul legislativ. Însă, un punct foarte important de putere crescândă a Parlamentului, pe care acesta a știut să o, ex- să o exploateze foarte bine și foarte uh, Uh, cu iscusință în ultimele decenii este faptul că a folosit, de fapt, uh, așa numitele reguli instituționale incomplete, deci acele reguli care definesc uh, nu definesc clar cum trebuie aplicată o lege în toate situațiile posibile și de aceea aceste reguli sunt de multe ori renegociate în conformitate cu situația nouă și astfel o situație ambiguă uh, politică a putut fi uh, folosită foarte inteligent de către Parlament folosindu-și și puterea uh, și astfel ducând la o schimbare instituțională foarte importantă. Aceasta a fost folosită, de exemplu, și în uh, diferitele um, strategii în așa numitul Arena Linkage sau în uh, sentințele Curții de Justiție, unde de multe ori poziția Parlamentului a ieșit întărită din aceste procese. A fost, uh, de exemplu, Parlamentul a folosit o strategie de întârziere într-o manieră foarte inteligentă, destul de devreme, ne uh, dându-și uh, opinia imediat și după aceea intervenind într-un uh, proces legislativ foarte de, la un moment foarte devreme și a trebuit să fie consultat așadar din ce în ce mai mult în domenii din ce în ce mai multe care domenii nu erau definite în tratat. Um, un exemplu al acestui arena linkage pe care l-a folosit Parlamentul uh, a fost uh, cel din Comitetul de Conciliere în procedura bugetară, unde Parlamentul a spus nu, ne poate, nu vă poate da aceste fonduri decât dacă ne dați mai multe competențe în schimb în procesul legis, de legiferare. Acest uh, proces a fost folosit cu succes de către Parlament până când codecizia a fost uh, introdusă sub tratatul de la Maastricht, apoi extinsă cu tratatul de la Amsterdam și apoi uh, extinsă cu tratatul de la Lisabona și a devenit acum astfel legislație ordinară. Dacă ne uităm la următorul uh, domeniu important în care Parlamentul și-a extins uh, puterea decizională de la aproape nimic până la o, aproape un rol de partener egal în tratatul de la Lisabona este comitologia sau procedura de legiferare din partea Comisiei de propunere a legislației. Ce strategie a folosit Parlamentul aici? A folosit în primul rând o renegociere a revizuirilor incomplete ale tratatelor, apoi a folosit din nou această procedură de arena linkage și a vorbit despre și a, a folosit de asemenea și toate instrumentele posibile în codecizie, de exemplu, în cazul uh, liberalizării pieței telecomunicațiilor și a folosit puterea de a reține puterile, finanțele uh, și bugetele până când a avut uh, garanția că îi se acordă exact aceste um, competențe suplimentare. Așadar, ceea ce a obținut a fost droit de regarul și dreptul de a uh, informa, dreptul de whistleblowing, mai ales uh, din partea comisiei. Ceea ce a folosit de asemenea foarte bine um, este această strategie de arena linkage, în care a spus, de exemplu, că nu este gata să permită regimului Lamfalusi să continue decât dacă ar avea influență și pe uh, decizia din a treia rundă de comitologie, deci în negocierile în care nu avea niciun rol formal, dar în care de facto avea ceva de zis și putea așadar să influențeze această decizie. Ceea ce s-a mai întâmplat este că a reușit să aducă anumite cauze în fața Curții Europene de Justiție și acolo nu se știe niciodată, desigur, care este răspunsul curții. Câteodată sentința poate fi pozitivă, câteodată poate fi împotrivă și de aceea uh, se uh, s-a concentrat așadar pe ambele um, aspecte posibile și acum Catrin va vorbi despre investitura Comisiei. Mm when I started talking about the investiture... Când am început să discut despre această temă era cu 10 ani. În momentul respectiv am mers la arhivele comisiei și am obținut un dosar cu toate scrisorile confidențiale trimise din partea Parlamentului European. <laughs> Oricum, în ziua de azi e mult mai greu să pui mâna pe astfel de documente. A fost foarte interesant să studiez acest subiect, investitura comisiei. Am văzut cum au început să crească puterile Parlamentului European în ceea ce privește numirea, consultarea și alegerea președintelui Comisiei, alegerea între ghilimele, precum și puterea de a aproba Comisia și de a organiza audieri individuale. E uimitor să vezi cum au evoluat lucrurile. Majoritatea statelor membre, mai ales cele puternice, bineînțeles că s-au opus unor astfel de evoluții. Uneori chiar și comisia nu a fost de acord cu modul în care se desfășurau lucrurile. Să de ce lucrurile au evoluat astfel? Vă voi da două exemple. Tratatul de la Maastricht stabilește că Parlamentul trebuie consultat cu privire la președintele Comisiei. Tratul de la Roma nu prevedea nimic niciun drept pentru Parlamentul European în această privință. Însă în momentul respectiv, în 1981, președintele Comisiei de atunci a hotărât la invitația Parlamentului să se prezinte, să țină un discurs și să urmeze un vot. Deci iată o colaborare între uh, Parlament și Comisie și un vot care de fapt nu avea niciun temei juridic. Deci un exemplu Uh, de schimbare care nu a decurs în urma unui tratat. După cum știți, Parlamentul European își schimbă regulile de procedură foarte adesea. Spune, da, pe vot, dacă votul e negativ, le vom cere statelor membre să propună un alt candidat. Vă închipuit că dacă ar fi avut uh, vot negativ, ar fi existat și posibilitatea a nu fi prezentat un alt candidat alternativ. Uh, și tratatul de la Maastricht a formulat lucrurile în așa fel încât Parlamentul European a primit puterea, competența de a, uh, aproba președintele Comisiei. Marea Britanie, Finlanda, Irlanda au fost câteva state membre care s-au opus acestei modificări. Știm cu toții ce s-a întâmplat după tratatul de la Lisabona. Fiecare grup parlamentar propune un candidat și asta s-a întâmplat în ciuda opoziției puternice a unor mari state membre. Poate că un exemplu foarte grăitor este cel legat de audierile individuale. Imediat după ce Parlamentul a primit dreptul de a aproba comisia, s-au gândit de ce să nu organizeze și uh, audieri individuale, ca în SUA, pentru fiecare candidat la postul de candidat. Statele membre inițial au spus că nu, așa ceva nu are cum să se întâmplă, deci am și o scrisoare <laughs> care atestă acest lucru. S-au spus nu, aceste numiri sunt colective, nu sunt individuale, deci nu ne vom prezenta individual în fața dumneavoastră. Răspunsul Parlamentului a fost, ei bine, dacă nu sunteți de acord, atunci noi nu vom programa un vot. Deci asta puterea de a bloca sau amâna această procedură. După ceva ezitări, Parlamentul s-a menținut fer pe poziție și a spus că dacă nu vă prezentați individual în fața noastră, nu veți obține un vot. Și a reușit astfel să creeze acest schimb informal care uh, i-a sporit de facto puterile. Revertor la modul în care Parlamentul European a tot dobândit puteri suplimentare. E drept, Parlamentul a negociat pentru a exploata cât mai mult tratatele. De multe ori prin blocaje, prin amânări, ca în cazul audierilor, însă de multe ori, în mod voluntar, Comisia Europeană a colaborat cu Parlamentul și s-au creat astfel modificări informale, care ulterior au fost trecute în tratate. Însă ce s-a întâmplat foarte adesea a fost că uh, Deci, de multe ori, deci, prin tratate nu s-a făcut decât oficializarea unor schimbări care erau deja făcute, dar neoficiale. Ce a fost un fel de compromis între țările care erau pentru mai multe puteri pentru Parlament, pentru că acestea să se poată întoarce acasă și să spună, iată, avem un Parlament European mai puternic, iar țările care se opun acest lucru oricum nu prea au multe de pierdut, deoarece oricum lucrurile stau tot așa. Procedura bugetară, aici lucrurile sunt mai complexe. Și aici Parlamentul a căpătat uh, mari puteri, însă și statele membre au în continuare un cuvânt mare de spus. Până la Lisabona erau mai mult uh, uh schimburi, uh, modificări uh, informale. Însă cum putem explica acest succes? Statele membre erau îngrijorate de legitimitatea democratică și astfel au conferit această putere Parlamentul European. Nu și-au dat seama cât de puternic va ajunge să fie Parlamentul. În 75, Parlamentul a primit pentru prima oară dreptul de a bloca sau amâna alocarea de fonduri. Și în primul an Parlamentul a încercat să-și crească puterea cât mai mult prin clădirea de alianțe cu statele membre, mai ales cele din sudul Europei. De multe ori uh, a tot negociat, pierdea la anumite politici sau la bugete, însă câștiga competențe instituționale. Și în 98 Parlamentul a putut exploata uh, momentul respectiv, s-a revenit la bugetul anual și a obținut din nou o serie de competențe noi. Atât de mult a progresat încât uh, votul la buget ajunsese practic să fie asemănător cu codecizia. Diferența între cheltuielile obligatorii și obligatorii nu mai era atât de clară. Iar tratatul de la Lisabona ce a făcut a oficializat practic această practică existentă. Și după Tratatul de Lisabona, negocierile continuă. Parlamentul încearcă în continuare să obțină mai multe competențe, cum ar fi, de exemplu, veniturile proprii Uniunii Europene. De ce Pe bună dreptate, Parlamentul și-a folosit legitimitatea democratică spunând că trebuie să aibă atâta putere cât au și statele membre. E un argument pe care nu-l poți refuta atât de ușor. Da, tratate se spune că dacă Parlamentul va avea competențe și în ceea ce privește veniturile Uniunii Europene, atunci cheltuielile vor deveni nelimitate. Și acesta e un argument căruia Parlamentul nu poate să-i facă față atât de ușor. Acum, subvențiile. o mare domeniu uh, sursă de îngrijorare în ultimii 8 și 10 ani. Noua guvernanță economică din Europa. După cum știți, Parlamentul a primit pentru prima oară noi competențe în cadrul Tratatului de la Lisabona privind supravegherea economică și drept de codecizie în ceea ce privește guvernanța multilaterală. La Six-Pack plus 2, Parlamentul are acest drept la uh, Fiscal Compact, la Uniunea Bancară, iar Parlamentul are și să-și extindă competențele în ce privește guvernanța financiară și economică. Am arătat că acest lucru s-a întâmplat în cadrul pactului bugetar, în cadrul Uniunii Bancare, în ceea ce privește fondul privind rezoluția unică, dar nu în cazul mecanismului european de stabilitate. Ce strategii a folosit Parlamentul? O strategie foarte interesantă a fost să vină uh, cu niște instituții, inovații inova, instituționale prin crearea dialogului monetar și economic în cadrul căruia are acces la informații um, de la BCE, de exemplu în cadrul um, dialogului monetar. Dialogul economic are loc cu Comisia, cu Eurogrupul, cu ministrii de finanțe naționali, deci e o încercare pentru ca toate aceste entități să dea socoteală Parlamentului. La Sixpack, ce a obținut de Parlamentul? Deși nu e vorba de chestiuni legislative, patru chestiuni țineau de codecizie și două nu. Însă, dat fiind că este un pachet și a fost propus ca un pachet, de fapt, totul a fost hotărât ca și cum era vorba de codecizie. Deci ce am văzut în acest domeniu e că Parlamentul a reușit o, să opereze o modificare instituțională oficială, informală, mă scuzați. Și anume, dacă toate aceste subiecte vor fi tratate într-un pachet, atunci se aplică codecizia fiecărei teme. Acest procedeu de arena linkage este printre um, soluțiile folosite, preconsultările de asemenea sau organizarea uniunii cu parlamentele naționale uh, privitor la chestiuni bugetare naționale în cadrul semestrului european. De asemenea, au avut loc mari consultări cu Comisia pentru a putea influența anumite decizii în cadrul semestrului european, de exemplu. În cazul um, pactului bugetar care avea legătură cu Tupac, Parlamentul a spus că acest pact bugetar, care e de fapt un acord interguvernamental, deci niciun rol pentru Parlament, a spus, domnule, trebuie să avem și noi un cuvânt de spus pentru că dacă nu ne permite să avem un cuvânt de spus, nu vom adopta tupecul care ținea de cotegire. Deci, iată, încă o dată o strategie de negociere și de uh, relaționare instituțională pe care Parlamentul a folosit. În ceea ce privește Uniunea Bancară și mecanismul de supraveghere unic, aici Parlamentul și-a amânat avizul conform față de propunerea legislativă până a primit undă verde de la Comisie și de la Consiliu. Deci pentru prima oară când au Parlamentul a primit informații în legătură cu situația băncilor europene. Acest lucru, deci, a fost uh, oficializat în cadrul acordului interinstituțional cu BCE-ul. În ceea ce privește six-pack-ul, despre care am vorbit deja, aici s-au folosit de strategia de a uh, trata totul ca și cum ar fi ținut de cotegie. E interesant, am uh, vorbit despre numirea comisarilor De asemenea, Parlamentul a rezervat, a luptat pentru a avea un rol și în ceea ce privește numirea celor responsabili de toate aceste noi entități uh, create. Dacă Parlamentul nu e de acord cu o anumită candidatură din partea Comisiei, de exemplu, uh, nu cred că nici Comisia, nici BC-ul ar, ar insista și la fondul de investiții Juncker, Parlamentul aplică exact aceeași strategie. Nu știm exact care va fi rezultatul în momentul de față. Acum, să vorbim și despre unele cazuri de eșec în ceea ce privește aplicarea acestei strategii de, de relaționare instituțională și de obținere de competențe mecanismul de supraveghere. Știți că au legat uh, acest uh, pactul bugetar de Tupac și au reușit să obțină o anumită influență în ceea ce privește codificarea pactului bugetar. Parlamentul a încercat să folosească uh, acea strategie și în cadrul mecanismului de stabilitate, însă nu a funcționat și ne-a pus întrebarea de ce n-a funcționat? De ce nu și-a folosit Parlamentul? Deci Parlamentul trebuia să-și dea vizul conform pentru folosirea mecanismului simplificat de revizuire a tratatului. Parlamentul și-a dat acordul, bineînțeles, înainte de negocierea la acest mecanism. Însă după aceea, statele membre practic au constituit un front comun și Parlamentul nu a mai putut uh, influența lucrurile. Miza din cazul mecanismului de stabilitate era foarte mare. Era vorba de foarte mari sume de bani de la bugetele naționale. În cadrul pactului bugetar, celălalt acord interguvernamental, e vorba de altceva despre controlarea bugetului, bugetelor de către comisie. Deci când e vorba de alocarea de bani, nu de controlarea banilor, ci de redistribuire, marile state membre blochează procesul și nu îi permit Parlamentului să aibă uh, competențe. Deci asta s-a întâmplat în cadrul mecanismului european de stabilitate. Un al doilea domeniu de politici, în care Parlamentul a avut mult succes în a obține noi competențe, înainte chiar de în tratatul de la Lisabona și după acesta. Conform tratatului de Lisabona, dreptul de ratificare e ceva nou, rezoluțiile, avizele, Comisia Libe și Curtea Europeană de Justiție. Parlamentul are acum acces la, nelimitat la documente clasificate, a obținut dreptul instituțional de a fi informat înainte și după fiecare rundă de negocieri. Și de asemenea sunt informații în legătură cu uh, directivele, instrucțiunile de negociere. Ce a făcut Parlamentul? A intrat în legătură directă cu partenerii de negociere, cum ar fi Corea de Sud, de pildă, sau orice alt partener uh, comercial. Parlamentul a putea bloca, a, ar putea amâna aplicarea celor măsuri pentru a avea o influență mai mare, a coopera de asemenea cu ONG-uri, cu instituții internaționale a făcut mari progrese în a-și extinde drepturile oficiale introduse de tratatul de la Lisabona. Iar acum colega mea, Catherine, va trage și concluziile. Ce am... Ce trebuie să reținem din acest raport? Au crescut în mod uimitor puterile Parlamentului, puterii oficiale, dar și neoficiale. Asta în sensul parlamentarizării. Aceste puteri au fost acordate inițial deoarece statele membre erau îngrijorate de legitimitatea democratică a UE. Însă, deoarece Parlamentul European a știut cum să se lupte, să negocieze, ce strategie să aplice pentru a-și crește puterile, a făcut-o mai ales uh, profitând la maximum de tratate, uh, profitând de posibilitatea de a bloca, de a mâna. Deci așa s-a luptat Parlamentul. De multe ori Parlamentul a fost gata să facă troc, practic, pentru anumite lucruri. De multe ori Consiliul renunța la anumite lucruri sau primea anumite lucruri, iar în schimb Parlamentul primea competențe instituționale. Deci toate aceste modificări care la început au fost uh, neoficiale au fost uh, după aceea formalizate în tratate. Acum, ideea nu e să vorbim dacă <laughs> aceste schimbări au fost de dorit sau nu, uh, dacă trebuie criticată sistematic comisia, dacă na, ar trebui să aibă drept de inițiativă, dacă n-ar trebui ca um, structura comisiei se depinde de o sprijin majoritar din Parlament sau nu. Deci astea sunt alte probleme. Vă mulțumim mult pentru prezentarea foarte interesantă. Îi dau cuvântul, le dau cuvântul membrilor, dacă doresc. Richard Corbett. Well, first to say thank în primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru acest pentru această prezentare. E păcat că cei de la PP au ales să boicoteze această <laughs> prezentare, însă ei au de pierdut. Iată un istoric al Parlamentului, de la momentul în care Parlamentul a fost ales direct, cum și-a crescut uh, rolul. E de fapt și istoricul acestei comisii, din care au făcut parte mulți dintre acești strategi. What? Ați citat și, te, și lucrările mele, <laughs> văd de trei ori, lucrări care se referă la același subiect. Dumneavoastră ați uh, înțeles foarte bine care a fost strategia aplicată de Parlament. Aceasta a fost dublă. Pe de-o parte, au încercat să schimbe tratatele, baza Uniunii, însă în cadrul tratatelor au încercat să le interpreteze cât mai mult și să le folosească cât mai mult spre profitul nostru. De, de multe ori ei tratatul și îl întinzi ca și cum ar fi uh, de elastic. știi că dacă întinzi prea mult elasticul, riști să te piște de degete. Însă dacă întinzi suficient de mult, însă nu prea mult, poți obține câte ceva. Deci dumneavoastră chiar ați edificat uh, cum o sta lucrurile. O relaționare instituțională, amânări, blocări, amenințări de respingere. Deci toate aceste strategii au fost folosite pentru a obține concesii suplimentare și e într-adevăr o poveste fascinantă. Vedem cum Uniunea Europeană s-a <laughs> transformat cu mult față de ceea ce era cu 20 de ani, când Parlamentul nu era decât un organ consultativ, până în momentul actual când Parlamentul face parte din uh, o structură legislativă bicamerală cu puteri uh, aproape uh, de pline într-un sistem parlamentar. Cum am obținut acest lucru? Da, spuneați că e uimitor de înțeles <laughs> cum s-a întâmplat. Asta deoarece multe state membre s-au opus acestor evoluții. La fiecare rundă de negociere uh, pe marginea tratatelor, ca să rămânem la nivel de tratate, am reușit să obținem de partea noastră întotdeauna o serie de guverne. Întotdeauna am ajuns la un compromis. Nu am obținut tot ce vrem, însă de fiecare dată am <laughs> obținut câte ceva. Și așa s-a explicat de ce acest proces a fost treptat de la un tratat la altul. Cum am reușit să convingem unele guverne? Poate că <laughs> câte unul sau două ne-ar fi înțeles din start, însă cum am convins alte guverne să fie de acord, deși nu prea-și doreau. Parțial prin presiuni instituționale, însă, uneori, lucrând cumva în spatele mm, scenei la Consiliu și la, la Consiliu. Deci membrii ai Parlamentului, de exemplu, își susțineau cauza prin partidele naționale în statele membre. Deci așa au fost convinși miniștri. De exemplu, cum să convingi un ministru de externe să dea dovadă de mai multă înțelegere? E bine, te duceai acasă, în mod informal, făcea efortul la reuniuni de partid sau private sau la reuniuni cu deputații naționali. Și iată cum am obținut acest lucru, cum am convins unii miniștri care erau uh, îndoiți, deci cum i-am convins să ne susțină, deși inițial nu prea erau uh, plini de entuziasm. Însă, totuși am dat înapoi <laughs> într-un domeniu, și anume în ceea ce vrește puterile bugetare. În cadrul financiar multianual, acum există cerința de unanimitate la Consiliu. Și asta ne dă mai puțină putere decât aveam înainte. Deoarece înainte perspectivele multianuale erau un acord interinstituțional care nu era stipulat în tratat. Deci dacă nu ajungeai la un acord, puteai renunța și să nu ai niciun fel de acord și atunci se aplica procedura anuală bugetară. procedura anuală, care nu mai era încadrată în această perspectivă multianuală. Și fosta, prin fosta procedură bugetară, care era doar anuală, Parlamentul avea mai multe competențe decât are acum, mai multe puteri. Cel puțin în partea care nu, la partea care nu ținea de agricultură. Însă, pe ansamblu, puterile Parlamentului au crescut. Este și o privință în care nu prea sunt de acord cu dumneavoastră. Ultimul slide pe care nici nu l-am găsit în lucrarea dumneavoastră în publicație. Când definiți criteriile prin care se măsoară dacă avem o democrație parlamentară sau nu. Pe primul slide se spune că într-un sistem parlamentar, în mod obișnuit, premierul e membru al Parlamentului. Nu e întotdeauna așa. Domnul Renzi din Italia nu e membru și nu a fost membru al Parlamentului Italian în Franța. Uh, premierul nu trebuie să fie și în caz că era deputat, trebuie să renunțe la această funcție și la fel președintele Comisiei nu poate să fie un membru al Parlamentului European. Principalul criteriu e că au nevoie de o majoritate parlamentară pentru a-și prelua funcția respectivă și pentru a-și o menține. Și asta am obținut noi în contextul european. Referitor la legislație, și aici parcă nu aș fi de acord în totalitate cu dumneavoastră. Aici ce contează e că nu poți să adopți uh, legile fără, adop- fără aprobarea Parlamentului și asta am obținut noi, lucru pe care nu-l aveam înainte. Asta contează mai mult decât dreptul de inițiativă legislativă. În contextul național, dreptul de inițiativă legislativă, care de fapt nu este la toate parlamentele naționale, cel puțin nu într-un mod clar și nelimitat, există oarecum în mod teoretic. Practic, toată legislația începe cu o propunere din partea guvernului. Și așa se întâmplă și aici. Comisia face o propunere și de acolo începe procesul legislativ. Avem dreptul să cerem, în schimb, Comisiei, ca și Consiliul, să ceară Comisiei să facă o propunere și, bineînțeles, există căi de a-i <laughs> uh, face uh, viața comisiei uh, cât mai dificilă dacă nu ține cont de cererile noastre. De asemenea, ceea ce privește cererile noastre către uh, conferințele interguvernamentale de revizuire a tratatelor, nicio astfel de cerere noi nu am cerut în mod explicit un drept separat de inițiativă legislativă pentru Parlament. Deci n-am făcut-o, cel puțin de la mm, conferința interguvernamentală de la Mastri, când i-am cerut comisiei să facă o propunere, să n-am făcut-o noi înșine. Deci ceea ce am obținut în această privință e destul de, de, de bun. Un lucru care însă m-a alarmat puțin. <laughs> Spuneați că acum nu mai e așa de ușor să aveți acces la documentele istorice, la arhivele comisiei. Eu unul mă gândeam că ne îndreptăm către o perioadă de transparență sporită în ceea ce privește accesul la documente. Deci e alarmant să aud că acum vă este mai greu. Puteam consulta documentele de, pe vremuri de dinainte, le-am cerut. Însă acum n-ai ce să ceri, deoarece nu știi ce să ceri. <laughs> Nu știi ce se întâmplă. Thank you, and I have Ramon. Here, Hola, buenos días. Bună ziua. Agradecerles la, la... Și eu vreau să vă mulțumesc pentru această viziune atât de interesantă pe care o dați. Pentru cei care nu sunt atât de experți ca Richard în acest domeniu. Interesant să vedem cum Parlamentul practic uh, a transformat în lege uh, praxisul. În primul rând, mă întreb ce ar trebui să facem pentru a evita ca două din competențele pe care le avem acum, deci pentru ca acestea să aibă o mai mare valoare. Rapoartele din proprie inițiativă sunt foarte frecvente aici în Parlament. Sunt rapoarte care vin deoarece uh, Uh, lipsește capacitatea de inițiativă legislativă. Facem multe rapoarte din proprie inițiativă, deoarece Parlamentul nu are um, competența inițiativei legislative în majoritatea domeniului. Deci ce ar trebui să facem pentru ca aceste rapoarte din proprie inițiativă să nu ajungă nu știu ce sertar pierdut de la Comisie sau de la Consiliu? Eu mă tem că, în general, aceste rapoarte nu prea folosesc la nimic. Și aș avea aceeași întrebare în legătură cu intervenția Parlamentului atunci când suntem consultați doar de comisie. Nici atunci nu se ține cont de raportul nostru, nici la comisie, nici la Consiliu. Și am un exemplu foarte concret. Din zilele astea chiar. Pentru a înțelege despre ce vorbesc. E vorba de scandalul LuxLeaks. Comisia a elaborat o directivă, directiva Moscovici din aprilie, pentru a coordona informațiile fiscale din toate statele membre. Atunci când aceste decizii fiscale afectează alte state membre. Directiva a fost uh, prezentată Parlamentului doar pentru un raport consultativ. Noi am redactat acest raport consultativ, însă Consiliul e mult sub nivelul de exigență stabilit de comisie și mult sub nivelul de exigență stabilit în acest raport consultativ de la Parlamentul European. Deci la ce folosește raportul meu, nostru? Mă tem că la nimic. Iată deci două frustrări pe care țin să vi le exprim. Două frustrări care <laughs> poate ar trebui să aibă o evoluție asemănătoare uh, situațiilor pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră. Deci ce posibilități am avea noi pentru ca această capacitate a Parlamentului în aceste domenii să progreseze. Mai e un lucru care mă îngrijează mult. Văd din ce în ce mai clar că în multe domenii și aici mă refer la domeniul uh, libertăților și justiției. Mai ales odată cu programul de la Stockholm de acum 5 ani, acest domeniu, evoluția a fost foarte dezamăgitoare. De multe ori ne tot lovim de competențele naționale, în dreptul penal, în dreptul procesal penal, practic în toate domeniile. Deci, este securitatea, pol- poliția, justiția, Însă, avem un spațiu unitar, unit, fără frontiere, deci suntem în zona Schengen, deci criminalitatea, delinvența, delictele de multe ori sunt supranaționale în toate domeniile. Nu doar uh, ceea ce este terorismul, delictele cibernetice sau delictele la adresa copiilor, femeilor, uh, traficul de persoane, toate acestea sunt fenomene supranaționale. Însă, legea e națională și când noi vrem să unificăm acest spațiu de libertate și justiție, avem nevoie de un instrument pentru ca Uniunea Europeană, pentru ca Parlamentul European să obțină o anumită armonizare a acestor subiecte, respectând, bineînțeles, competențele naționale. Eu nu pretind că uh, ar trebui uh, înlăturată uh, sfânta suveranitate națională în acest domeniu. eu mă întreb, deci ce am putea face în aceste domenii? Mulțumim! Mulțumesc, Mercedes Bresu! Thank you. Um, aș vrea uh, faire euh, une Mulțumesc. Vreau să fac și eu o observație în legătură cu prima alegere a președintelui Comisiei, care seamănă mult mai mult cu unul din punctele pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră și care caracterizează activitatea Parlamentului. Cred că de data aceasta putem spune că am putut fi martorii unei schimbări fundamentale în care Parlamentul a putut să exploateze o putere constituțională și această putere constituțională a dus la o schimbare politică. Faptul că Parlamentul uh, a reușit înainte de grupurile politice, înainte de partidele politice, să decidă cumva că el va vota președintele, a făcut ca Parlamentul de fapt să impună candidați și apoi după alegeri s-au uh, văzut politic consecințele acestui, uh, acestei acțiuni în rezultatele electorale și s-a acceptat, chiar dacă la început uh, pentru socialiști a fost dificil de acceptat, s-a acceptat așadar faptul că Consiliul era obligat să indice candidatul cu cele mai multe voturi ca fiind președintele comisiei, să-l numească pe acela. Aceasta a dus deci la o consecință politică și a fost posibilă pentru că existau noi puteri prin tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona apropie Parlamentul de aceste reguli tradiționale pe care le evocați, de parlamentarizare și a permis astfel să creeze nu încă o majoritate de guvernare, ci o majoritate care este politică în oarecare măsură și care a obligat cumva pe președintele Comisiei apoi să introducă în programul său anumite puncte importante pentru Parlament. Plecând de la aceasta însă, eu cred că bătălia pierdută între tratatul constituțional și uh, Lisabona a fost tratatul uh, unei uh, instaurarea unei al doua, un al doilea camere care ar fi putut să acționeze și ea și din păcate aceasta nu s-a realizat. Încercăm acum, prin intermediul unui uh, raport cu privire la potențialul tratatului de la Lisabona, să încercăm să creăm un Consiliu Constituțional și Consiliul ar putea să hotărească să-și, să, limiteze puterea sa legislativă la o singură formație, formațiune și astfel să se uh, continue într-un mod mai structurat. Pentru că dacă avem un proces legislativ mai transparent și mai clar, aceasta ar fi mai simplu și pentru cetățeni. Iar Consiliul, care nu este cunoscut ca instituție de către cetățeni, uh, care confundă cu Consiliul uh, Europei și așa mai departe, e, creează multe confuzii acest lucru. În al treilea rând, Consiliul Uniunii. Uniunea Europeană, chiar dacă reușește să fie o formațiune mai, mai federală, va fi o formațiune foarte stranie construcția ei fiind destul de barocă și cred că nu se va putea descotorosi de această conotație barocă pe care o are. Ceea ce se schimbă însă foarte mult este rolul Consiliului European și felul în care acesta va putea să-și găsească un loc în arhitectura instituțională. Poate că dumneavoastră aveți câteva idei eh, cum s-ar putea face acest lucru, pentru că nu cred că există în alt sistem federal. Comentariu fără microfon din partea domnului Corbett. Da, poate că în anumite regiuni eh, unde este absolut necesar să se blocheze anumite rapoarte de forță, să se cristalizeze mai bine alte legături. Cred că aceasta ar necesita însă o reflexie mai adâncă. Și o ultimă remarcă din partea mea, și anume ceea ce încearcă să facă Parlamentul în relația cu parlamentele naționale, este să creeze o formă de contraputere față de Consiliu, adică o putere care să-i reprezinte pe reprezentanții aleși ai popoarelor cu caracteristicile respective, reprezentanței tuturor forțelor politice și alte avantaje față de un Consiliu European care reprezintă, de fapt, o majoritate de guvernare și șef de state și de guverne. Aici cred că, din nou, este nevoie de o structurare mai puternică a relațiilor cu parlamentele naționale, pentru că ei sunt cei care până la urmă vor da mandatul ministrilor lor sau prim-ministrilor și cred că aceasta ar putea, prin intermediul unor instrumente care sunt oarecum uh, o anomalie față de un sistem constituțional tradițional, totuși ar putea, deci, să îmbunătățească puterea Parlamentului și să creeze o relație între instituțiile democratice și o contrabalanță, de fapt, uh, față de puterea executivă, care crește din ce în ce mai mult în această Uniune și care tocmai modifică foarte mult și rolul Comisiei. E interesant să vedem așadar acum că Comisia încearcă să își recâștige puterea de inițiativă și încearcă, de fapt, să-și reafirme rolul de guvern al Uniunii Europene dacă e să ne uităm la exemplele pe care le-am avut în cele două comisii precedente, Barroso și alte comisii dinainte. Deci e foarte interesant să vedem uh, cum, uh, ce fel de conflict latent se va dezvolta între Parlament și Comisie și aici eu cred că, sau între Consiliu și Comisie și cred că Parlamentul poate juca un rol între cele două instituții, un rol uh, de mediator, dar puternic. M-ar interesa să știu opinia dumneavoastră despre aceste anomalii oarecum, dar uh, cred că cu ele va trebui să trăim și de aceea e interesant să definim rolul Parlamentului, care trebuie să se afirme și prin uh, înțelegerea mai bună a Constituției noastre, care este cea a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, spune președintele doamnei Breso. Din partea mea aș dori și eu să pun două întrebări. <laughs> I will do it in uh, Portuguese though. Două întrebări, așadar, în portugheză. Două puncte la care m-aș referi. În primul rând, trebuie să diferențiem între sistemul de guvernământ și analizarea calității democrației, pe de altă parte. Sunt două aspecte diferite. Dacă dorim să clasificăm un sistem de guvernare, atunci se iau elemente care există deja și li se aplică un uh, specific teoretic cum spunea și domnul Colbert, sistemul uh, parlamentar trebuie să diferențiem între clasificarea obișnuită, pe de o parte, și alte elemente secundare care apar de asemenea în astfel de sisteme, dar care nu au un caracter esențial. Ca un sistem să poată fi denumit sistem parlamentar, avem nevoie de responsabilitatea politică. E important. E responsabilitatea executivului față de Parlament. Acest lucru e valabil atât la formarea guvernului, dar și ulterior în activitatea guvernului. Relația trebuie să existe, deci majoritate parlamentară pentru guvern. Sigur, e un aspect teoretic. Problema pe care o avem este următoarea. Este democrația europeană suficient de democratică? Și aici trebuie să fim atenți. Dacă identificăm puncte slabe, exemplu în puterea parlamentelor în Europa, trebuie să ne întrebăm și cum arată reversul acestei medalii pentru că reversul ar putea fi puterea concentrată la Consiliu, fără a reflecta neapărat o realitate nedemocratică, pentru că Consiliul uh, reprezintă democrațiile naționale. Și atunci există un uh, echilibru propriu între democrațiile europene și naționale. Pe de altă parte, mai avem și Comisia. Aici uh, ne confruntăm cu două aspecte diferite. Pe de o parte, când Parlamentul supraveghează strict cu control uh, politic activitatea Comisiei, unde nu avem probleme democratice, aș spune eu, unde Parlamentul controlează guvernarea, pe cealaltă parte însă există și competențe ale Comisiei care nu sunt controlate suficient de Parlament. Și aici avem o problemă democratică reală. Și acum cele două întrebări. În primul rând, democrația fiscală, să spunem așa. în acest moment al istoriei europene avem ca principală provocare, ca una dintre principalele provocări, ca anumite uh, competențe bugetare să fie transferate de la statele membre la Uniunea Europeană. O altă întrebare este cum anume desfășoară Comisia acest control bugetar. Și aici asta însă încă nu e suficient. Și avem o problemă democratică reală în sânul democrației. Asta se vede în special la probleme bugetare și cred că e de fapt principala provocare. Iar a doua întrebare, ce părere aveți? Pentru că dumneavoastră ați uh, studiat materia, ați văzut cum arată tratatele, cum putem îmbunătăți situația fără a modifica tratatele. Mulțumesc! Și acum aveți cuvântul și iată puteți răspunde tuturor întrebărilor. Mulțumesc pentru observațiile foarte interesante. Nu mă voi referi la toate, dar la o serie. Și începe cu domnul Corbett. Foarte interesant ceea ce ați spus cu privire la strategia pe care ați identificat-o de-a cursul anilor folosită de Parlament în încercarea de a uh, modifica tratatele. Și spuneați că se merge în statele membre și se vorbește cu partidele naționale și se încearcă influențarea guvernelor naționale care să ceară la rândul lor mai multă putere. Sigur, e o strategie evidentă și importantă, dar aș menționa un punct pe care nu l-am menționat în uh, raport. Am vorbit de limitele parlamentarizării vorbit de guverne și partide naționale și eu cred că tocmai aici apar încurajările pentru partidele naționale de a susține parlamentarizarea Uniunii Europene și aceste încurajări nu există. De exemplu, o singură lege electorală în Europa cu soluții clare între toate țările. Parlamentele și guvernele ar avea mult de pierdut n-ar mai avea puterea de nominalizare, legile din țară, electorale, așadar multe de pierdut, de aceea ar exista mult, o mare rezistență în sistemele naționale. M-ar interesa ce părere aveți în acest sens, pentru că ne-ați spus că ați încercat câte ceva în acest sens. Apoi, s-a vor, am spus în argumentarea noastră cu privire la puterile bugetare, acum e nevoie de unanimitate, <clears throat> dar da, în acordurile interinstituționale se poate oricând părăsi masa negocierilor și se putea pune presiune din exterior, dar cu o pârghe mai redusă. Am notat acest lucru. Sunt de acord și când spuneți că nu ar trebui să mai avem o astfel de noțiune stereotipă. Sunt multe nuanțe și aveți dreptate în multe democrații, precum Italia. Președintele Consiliului nu provine din Parlament, deci am putea diferenția în textul nostru, am luat notă de această observație a dumneavoastră. Și mai aveți dreptate și cu faptul că în dreptul de inițiativă, de facto, au existat puteri de facto la care noi nu ne referim în studiul nostru. Dar ar trebui să menționăm și aceste aspecte. Mulțumesc pentru observații. Acum aș răspunde domnului Atondo. Dreptul de consultare la care vă referiți, acesta nu face diferența pentru că n-ar fi luat în calcul. Dar dacă nu sunt stabilite termene limită, ar putea fi folosit măcar ca strategie de amânare, de întârziere. Dacă asta nu se întâmplă, m-ar interesa să-mi spuneți îmi spuneți că la justiție și interne, de exemplu, nu există supranaționalizare suficientă a competențelor ca să existe eficiență, ca să tratăm probleme de criminalitate transfrontalieră, da, sunt de acord. Dar e un rezultat al procesului decizional care ar da competențe nivelului supranațional, adică ar fi necesară o modificare de tratat cu unanimitate. <clears throat> Și acolo vedeți la unde se poate ajunge dacă ne uităm la preferințele statelor membre. Dar cum spunea și Corbett mai devreme, dacă există măcar câteva state membre care susțin, ele ar putea amenința că blochează modificarea tratatului și ar primi poate mai mult pe partea de justiție și interne. Iar în ceea ce privește cele spuse doamna Bresu, interesant ce spuneți de președintele Comisiei. A fost un avantaj al primului, primei mișcări, adică Parlamentul s-a mișcat mai repede în nominalizarea candidatului. Și apoi ce mai putea face Consiliul? Nu putea spune că cei care au fost aleși democratic să nu fie luați în calcul. Întrebarea e dacă acest lucru va fi formalizat sau dacă rămâne ca o practică informală intervenții fără microfon. Așa este. Apoi, celălalt punct pe care l-ați menționat, că nu a existat o a doua cameră decizională și că Consiliul ar trebui să-și limiteze propriile puteri. Și să existe o a doua cameră legislativă. Pentru că acum Consiliul joacă un rol dublu, dar și pentru aceasta e nevoie de unanimitate și nu văd uh, disponibilitatea Consiliului de a renunța la această putere executivă pe care o are. Într-adevăr, construcție ciudată și constatăm în echilibrul general pe care l-am analizat, după părerea noastră, Consiliul a fost împuternicit ca reacție la ce a făcut Parlamentul, primit mai multă putere. Sunt jocuri de putere și sunt foarte mobile. Singura autoritate la care m-aș putea gândi, care e similară Consiliului European, este Bundesratul german, <clears throat> dar funcționează ca a doua cameră, are legislație clară. Punctul 4. Propuneți ca parlamentele naționale să fie mai instituționalizate în relațiile lor <clears throat> cu Parlamentul European. În ce fel? Ca o a treia cameră? Nu. Procesul decizional nu ar fi mai simplu, ar fi din contră mai complicat. Interesant și ceea ce spuneți spre faptul că acum Comisia Juncker e mai puternică decât Comisia anterioară și că e mai politică. Acesta e și ideea domnului Juncker. Însă, aș mai menționa aici că dacă comisia nu e un arbitru neutru între interesele diferite ale statelor membre și dacă ar acționa conform majorității politice a partidelor, în Parlament, nu între comisari. Situația politică ar putea să difere în comisie, dar mă refer la concentrația politică în Parlament. Eu cred că ar fi uh, dificil pentru coeziunea Uniunii Europene. Dacă am pierde acest principiu al reciprocității, care spune că nimeni, niciun grup nu pierde structural în timp, nu ajunge într-o minoritate, ci fiecare pierde la un moment dat, dar și câștigă la un moment dat. Deci un echilibru important. Comisia a avut un echilibru bun în trecut în acest sens între statele membre și o politicizare prea puternică a Comisiei cred că ar fi problematică, dată fiind marea diversitate a Uniunii Europene. Și acum M-aș referi la cele spuse de domnul președinte. N-am vorbit în raport despre aceste aspecte, dar sunt esențiale. Constatăm puteri mai multe acordate Parlamentului, da, necesare, dar nu sunt suficiente pentru calitatea democrației. Iar calitatea democrației și legitimitatea UE aduce atingere multor puncte. După tratatul de la Lisabona, dar înaintea crizei, exista un echilibru bun între interesul statelor membre, interesul cetățenilor. Parlamentul ar fi putut avea mai multe puteri, dar în principiu lucrurile funcționau cum trebuie. Și funcționau destul de democratic. Acum însă, după criză, toate lucrurile s-au schimbat. Avem o mare concentrare a puterilor în câteva state membre, puteri care au fost luate și Parlamentului European și Parlamentului Naționale și multe întrebări uh, de legitimitate se pun astfel. Așa cum ați spus, parlamentele au mai puține puteri bugetare, iar democrațiile naționale au avut de pierdut. Am văzut ce s-a întâmplat în Portugalia, am văzut că Europa cere un buget și aici uh, e un aspect care poate fi pus la îndoială. Ce putem face fără a modifica tratatul? Știți că, de fapt, Parlamentul face tocmai acest lucru, este a lucra împreună cu parlamentele naționale. Ce s-a întâmplat de la criză încoace cu toate structurile care au fost construite, s-au pierdut putere, s-a pierdut putere și poate ar trebui să se lucreze împreună între Parlamentul European și Parlamentele Naționale ca să contracarăm această mișcare. Președintele, mulțumim. Încheiem astfel acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc domnilor uh, profesoare care au fost prezente astăzi aici. A fost o discuție foarte interesantă. Le mulțumesc pentru prezență. Trecem mai departe. Acum celelalte subiecte nu vor mai ocupa atât de mult timp. Ajungem la punctul 5, raportul anual cu privire la protejarea intereselor financiare ale UE, combaterea fraudei. Vă aduceți aminte că am hotărât să emitem un aviz, un raport anual și în acest sens îi voi da cuvântul lui Mercedes Bresu, doamna raportor, care ne poate explica acest proiect de aviz. După care vom avea o discuție cu cei care doresc. Mercedes, ai cuvântul. Opa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum știți, am decis așadar exact să dăm un aviz pentru prima dată pe protecția intereselor financiare ale UE, combaterea fraudei, dintr-un punct de vedere al Comisiei noastre afaceri constituționale, adică uitându-ne mai ales la aspectele care ne privesc pe noi în mare parte. Din acest punct de vedere, avizul meu pe care l-am redactat și care va merge la Comisia pentru Control Bugetar, care este comisia competentă pe fond, subliniază anumite aspecte. Primul aspect este că pentru îmbunătățirea credibilității și eficienței bugetului european și obiectivului de a menține și a recupera mai ales încrederea cetățenilor, este foarte important ca obiectivele de protecție ale intereselor financiare și lupta împotriva fraudelor, ca articolul 325 al tratatului UE, rămân în centrul atenției noastre. Pentru noi este central să avem o luptă împotriva fraudei care să fie transparentă și situația trebuie să fie foarte clară pentru cetățenii europeni, trebuie să fie bine gestionată această situație. Am observat de asemenea în acest aviz uh, că corupția, frauda în Uniunea Europeană sunt proporționate, direct proporționate cu transparența în procedura de cheltuială a fondurilor și deci o îmbunătățire a comunicării și a conștiinței din partea utilizatorilor acestor uh, proceduri simplificarea normelor, clarificarea și tra- transparentizarea acestor norme ar putea să ducă la o transformare a fraudei în ceva imposibil sau măcar mult mai dificil. În acest sens, este foarte important ca să fie transmise mai departe cele mai bune practici din partea diferitelor uh, instanțe care gestionează aceste fonduri. E vorba aici de încercarea creării unei uh, distinții mai bune între fraudă și eroare și de transmiterea informațiilor despre fraude și despre erorile cele mai frecvente în același timp. Pentru a putea permite utilizatorilor de fonduri și a autorităților de gestiune să vadă clar ceea ce este considerată o fraudă, ceea ce este considerată o eroare și pentru ca să evităm uh, erorile trebuie, desigur, și să controlăm uh, actorii implicați, adică și utilizatorii finali, pentru ca aceștia să nu se implice în fraude. Din acest punct de vedere, eu cred că este important să acordăm uh, o atenție deosebită rezultatelor proiectelor. Dacă, de exemplu, vorbim de fraudă, de multe ori vorbim doar de cotele de eroare, de multe ori și din punct de vedere strict contabil. Dar, de fapt, ceea ce este la fel de important ca și partea de contabilitate, este corectitudinea rezultatului, adică coerența între proiectul uh, care a fost uh, propus și rezultat. De foarte multe ori, subiectele, subiectii care controlează acest proiect nu controlează decât din uh, punct de vedere contabil, fără să facă o verificare la locul uh, respectiv fără să poată verifica deci calitatea, costurile acestei opere, proiectului, punerea sa în aplicare și uh, costurile susținute, dar și obiectivul care fusese numit în proiect în mod inițial, și deci atingerea respectivă a acestuia. Apoi, uh, în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării între statele membre și comisie, cred că trebuie să se creeze o mai bună cooperare între autoritățile care sunt implicate în gestiunea fondurilor. Mă refer aici la autoritățile de gestiune, de plată. Și, în final, cer să se aplice în mod transversal articolul 325 eh, tuturor politicilor Uniunii, nu numai în ceea ce privește fraudele, prevenirea și combaterea acestora, dar și eh, paragraful 5 cu privire la, eh, la rapoartele anuale, care au în momentul de față un an de întârziere și este foarte dificil să vedem ce se întâmplă. Trebuie să simplificăm folosirea subvențiilor europene în cadrul politicilor de coeziune, și uh, fraudele și uh, erorile trebuie analizate de la caz la caz, pentru că uh, în unele țări, bineînțeles, sunt mai mari și uh, este important să ținem cont și de acest lucru. Trebuie să urmărim uh, și procedurile care sunt dictate de către convențiile și acordurile dintre Uniunea Europeană și organismele terțe de luptă împotriva fraudei, de exemplu, uh, și trebuie de asemenea să continuăm cu planul de acțiune care a fost conținut în rezoluția noastră din 3 octombrie 2013 cu privire la criminalitatea organizată, la corupție și la uh, spălarea de bani. Trebuie să punem, uh, așadar, să readucem în evidență aceste cazuri care sunt grave, pentru că criminalitatea organizată și uh, spălarea de bani sunt uh, o o mare problemă și există o diferență foarte mare între uh, frauda de mică dimensiune și uh, criminalitatea organizată, care de fapt uh, folosește de exemplu și uh, fonduri europene. Este o mare diferență și trebuie să se facă clar această diferență în uh, toate rapoartele care se scriu, să se vadă că nu este același lucru. Trebuie să ne implicăm cât mai mult uh, în ceea ce privește proiectul procurorului european. Știți că aceasta este una din bătăliile noastre preferate și vrem să prevedem anumite, vrem să avem prevederi comune penale în combaterea fraudei. Vom avea primele rezultate cu privire la directiva de falsif- pe tema falsificării banilor, o altă temă care este esențială și vrem să oferim și informații mai ample cu privire la instrumentele de luptă împotriva corupției care sunt folosite de OLAF, de exemplu, acum și care sunt uh, coordonate de procedurile pe care le pun în aplicare statele acum pentru ca să-și recupereze impozitele care au fost uh, percepute în, sau veniturile care au fost percepute în mod fraudulos. Cam aceasta este pe scurt uh, scheletul proiectului meu de aviz. După cum spuneam, însă nu vreau să intru prea mult în detalii pentru că în ceea ce privește veniturile și uh, alte aspecte care țin mai mult de Comisia pentru Bugete, ci mai degrabă m-am uh, concentrat pe aspectele instituționale și procedurale și pe garanția de transparență care țin mai degrabă de Comisia AFCO. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Breso. Doamna Kaufman, dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte pe scurt. Din partea mea vreau să-i mulțumesc foarte mult doamnei raportor pentru textul excelent pe care ni l-a înaintat și, în primul rând, aș dori să mă refer la punctul 5 pe care vreau să-l subliniez, punctul 5 pe care l-a menționat și doamna Breso la sfârșit. E vorba de procurorul european și de directiva cu privire la combaterea fraudei. Aici avem nevoie de pași înainte, pentru că toate negocierile cu privire la, pro- la procurorul european sunt deja în curs. Sper ca și celelalte state membre să poată să facă progrese uh, în acest domeniu și noi avem o problemă că Parlamentul nu este informat destul despre ceea ce se întâmplă în cursul negocierilor. Și uh, este foarte important ca să reușim așadar nu numai să promovăm crearea unui parchet european, ci și să reușim ca Parlamentul European să supravegheze acest proces, pentru că în final când va trebui să votăm asupra lui, trebuie să știm ce s-a negociat, cum și uh, nu numai să ni se înainteze un text uh, fără să înțelegem despre ce este vorba, în care noi să spunem da sau nu. Nu funcționează așa lucrurile și de aceea e bine să fim informați dinainte. Iar la directiva BIF pot să spun că e important să este important așadar să avem o sentință um, a Curții de Justiție, pentru că s-a vorbit de despre aceasta. S-a vorbit despre frauda de TVA, care este de asemenea în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii și există o luptă aici între Parlament și Consiliu și poate că ar trebui să mai facem o referire la sentința Curții Europene de Justiție, pentru că eu consider că această sentință este de fapt explicită în poziția Parlamentului, care este aceeași cu această sentință. Vă mulțumesc foarte mult! Foarte bine, mulțumesc foarte mult! foarte importante aceste aspecte și foarte de actualitate. Domnul Giron, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Domnul raportorul din umbră este absent și de aceea aș vrea să fac eu câteva comentarii. Comisia care este competentă de fond este Comisia pentru Control Bugetar, după cum vedeți și ei se ocupă de acest raport. Raportorul din umbră este foarte mulțumit de avizul uh, pe care îl uh, redactează în momentul de față AFCO. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Mercedes pentru că sunt absolut de acord cu ceea ce a spus uh, dumneaei în punctele principale. Poate doar câteva propuneri, dacă îmi permiteți, care merg în aceeași direcție, să încercăm să mergem un pic mai departe să încercăm să mai subliniem anumite puncte care, chiar dacă nu vor fi câștigate, vor putea să mai aprofundeze anumite subiecte care sunt importante pentru noi. Primul punct uh, important este că mi se pare că avem o lipsă de control al datelor, a datelor care vin din partea statelor membre. Suntem prea mult într-o etapă declarativă, mi se pare, și uh, Uh, trebuie să facem tot posibilul pentru ca Comisia să poată controla mai bine declarațiile fiscale pe care le primește, mai ales în legătură cu problema TVA-ului și a, uh, această problemă rămânând una esențial europeană. Aceasta se întâmplă de foarte multe ori în schimburi uh, de informații și în ceea ce privește TVA-ul sunt foarte multe de verificat. Bineînțeles că sunt de acord și cu ceea ce s-a spus uh, cu privire la directiva PIF uh, de frauda împotriva TVA-ului. Ea nu este pierdută, este pur și simplu blocată în trilog, se știe exact care e problema, deci există un interes clar din partea unor state membre de a debloca acest, uh, acest proiect. Am vrea să subliniem că Parlamentul nu apreciază neapărat să lucreze degeaba și că dosarele pe care le tratează să rămâne blocate fără să ni se explice de ce se întâmplă așa. O specificitate a verzilor, poate, deși această chestiune a fost dezbătută deja în cadrul directivei Secretul de Afaceri, vrem ca în cadrul fraudei Uniunea Europeană să aibă un statut de uh, whistleblower. Pentru că vedem, de exemplu, că în cadrul LuxLeaks, Antoine Deltour, care a permis Europei să facă pași înainte, pentru că domnul Juncker a spus chiar dumnealui că trebuie să se schimbe regulile jocului uh, cu privire la concurența fiscală între state. Domnul Antoine Deltour acum are un proces uh, la nivelul statului Luxemburg și deci aici se vede interesul divergent uh, al Europei care are interes să existe transparență la nivelul statelor membre și pentru ca statele, statele europene să fie un spațiu transparent și alte state care doresc să-și păstreze acest secret. Poate că ar trebui, deci, în contextul fraudei, să vorbim exact de aceste, acești parametri și să vedem în ce măsură poate să uh, existe o protecție la nivel european a whistleblowerilor, a persoanelor care oferă informații. Poate că ar fi interesant să ne gândim. Două subiecte importante care au mai fost menționate. Unul a fost menționat clar, și anume OLAF. Avem o problemă din nou de conflict de interese, cred eu, între Comisia de Supraveghere și OLAF-ul ca atare. Aici, din nou, aceasta ține de rolul AFCO și cred că am putea noi să vedem cum s-ar putea îmbunătăți funcționarea OLAF, care este un uh, lanț important în această chestiune și apoi industria tutunului, în domeniul fraudei știm că ei sunt foarte prezenți, au existat uh, discuții în mandatul anterior în care eu nu eram deputat, dar le-am auzit și au fost deci foarte importante, dacă am reușit și eu să auz de ele. Uh, acordul cu Philip Morris intră în această categorie și am putea eventual să încercăm să remarcăm că este foarte surprinzător că întreprinderea tutunului este cea care controlează contrafacerea propriilor produse. Uh, sigur că trebuie să fii mazochist sau schizofren ca să poți să-ți faci rău singur. Dacă te întreabă cineva voi ați importat sau ați contrafăcut uh, aceste produse? Bineînțeles că ei vor spune nu, bineînțeles că nu. Aproape că e uman să te aștepți la așa ceva. Nu este bine, dar este uman să se întâmple așa. Deci trebuie să încercăm să nu punem elementul uman uh, în această contradicție pentru ca să evităm ca industria tutunului să fie cea care judecă despre contrafaceri. Eu zic că ar fi mai bine și cred că și ei ar fi mai uh, liniștiți când se culcă seara. Acestea sunt câteva propuneri din partea mea. Unele dintre ele pot fi puse în aplicare destul de ușor, altele sunt mai degrabă de perspectivă. Oricum, vă mulțumesc pentru activitatea depusă. Mulțumesc, spune președintele. Mercedes, dacă dorești, te rog. Mente. Foarte pe scurt, vreau să le mulțumesc colegilor pentru aprecierile făcute, dar și pentru sfaturile pe care mi le-au dat. împreună am putea analiza mai mult această chestiune a feedback. E foarte interesant, însă trebuie să găsim modalitatea de a introduce ceva specific în text. Referitor la celelalte chestiuni, putem să ne gândim împreună, să vedem dacă se dorește prezentarea unui amendament sau dacă uh, vrem să ajungem la o înțelegere și să prezentăm amendamentul din partea raportoarei. Președinția probabil va stabili un termen pentru înaintarea de amendamente, după care cu raportorii din umbră vom vedea cum anume putem îmbunătăți uh, ulterior raportul. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum să vă spun care sunt termenele. Termenul pentru amendamente 13 octombrie, 30 octombrie, mă scuzați, 30 octombrie la ora 12, după care vom avea discuția pe marginea amendamentelor pe 19 noiembrie, votul asupra proiectului de aviz pe 3 decembrie. Acesta este calendarul. Acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Propunerea pentru un regulament cu privire la dreptul de anchetă. Îl rog pe colegul Hamon, Ramon Haureghi să ne informeze în legătură cu acest subiect. Avem și poziția Consiliului exprimată la scrisoarea președinției. Din data de 3 septembrie. Ramon, îți dăm cuvântul. Foarte bine, mulțumesc, domnule președinte. Să vă explic în primul rând uh, cum stau lucrurile. În primul rând, vreau să vă informez, îmi pare rău că unii raportori din umbră sunt absenți. Profit de această reuniune pentru a vă informa legătură cu situația actuală. E vorba de un drept parlamentar extrem de important. În ceea ce privește puterile Parlamentului, eu cred că un Parlament European cu un regulament, cu niște legi care să definească dreptul de anchetă, deci ar fi ceva care ar uh, caracteriza adevăratul sistem parlamentar așa cum se întâmplă și la nivel european și uh, național și cum ar trebui să se întâmple și la nivel european. Vă reamintesc că tratatul de la Lisabona prevede o competență pentru noi și anume dreptul de inițiativă legislativă. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l ținem minte. În mandatul anterior, S-a elaborat acest raport, uh, colegul David Martin a fost raportor atunci, și în plenara din aprilie 2014, cu câteva zile înainte de sfârșitul mandatului, deci s-a aprobat un text. Aprobarea acestui text, fără acordul Comisiei și Consiliului, mai spune mai mult cu respingerea clară a Comisiei și Consiliului în scrisori oficiale. Deci aprobarea acestui text de către Parlamentul European cu avizul negativ din partea Comisiei și Consiliului a dus la un conflict pe care încă nu l-am soluționat. De ce? Comisia și Consiliul au interpretat lucrurile în felul următor. că dacă e vorba de un acord, uh, deși tratatul prevedea nevoia unui acord anterior pentru ca acest regulament să intre în vigoare. Eu de un an de zile încerc să restabilesc dialogul cu ambele instituții și trebuie să vă mărturisesc astăzi aici, uh, cu toată modestia mea, că sunt dezamăgit. Nu am reușit să lansăm un proces serios uh, de renegociere. Comisia și Consiliul, dar mai degrabă Consiliul, nu reușesc să înțeleagă că noi fostul Parlament a aprobat această rezoluție parțial pentru a evita dispariția din sistemul parlamentar. Dacă nu am fi adoptat acest text, nu am fi avut nimic oficial pentru acest mandat. Și fostul Parlament European tocmai asta și-a dorit să îi lase următorului uh, Parlament uh, această, acest dosar. Asta a fost dorința lui David Martin și dorința plenului Parlamentului care în aprilie 2014 a adoptat acest text. Însă, atât Comisia cât și Consiliul au fost uh, deci politici foarte importante. Iar acum ce problemă avem? În luna septembrie, din anul trecut, am fost numit raportor de către Comisia AFCO. În ianuarie 2015, deci acum 10 ani, am prezentat aici un raport, un document de lucru care nu a fost adoptat oficial, însă care stabilea voința noastră politică de a relua dialogul cu Consiliul și cu Comisia pentru a ajunge la o înțelegere. Existau mai multe aliniate în care se reitera angajamentul nostru față de acest acord. Spuneam că fără un acord nu putem să avem regulament, deoarece asta cere și tratatul în articolul 226. Am inclus în text uh, formulări care să fie menite să uh, Uh, ne ajute să reluăm dialogul. Vom vorbi despre atitudinea noastră flexibilă, deci existau mai multe expresii în acel document de lucru prezentat de AFCO și considerat ca fiind rezonabil și am început să stabilesc contacte prin președinta Hubner cu Comisia și cu Consiliul. Întâi am vorbit cu președinția Letonă. Am discutat cu ei, le-am trimis scrisori am încercat să obținem o reuniune informală pentru a discuta despre situația tehnică, pentru a vedea care erau problemele și soluțiile respective. Prin discuții directe cu președinția letonă și cu comisia, deci am, am încercat să avem așa ceva, însă în iunie nu ne-am, nu ne-am putut întâlni. În iunie deci de ce n-am putut să ne uh, întâlnim? Deoarece la Consiliul a fost o minoritate de blocaj. Nu contează cine, ce țări au stabilit-o, însă președinția letonă, deși a dat dovadă de bunăvoință, nu a putut să asiste oficial la această reuniune. Eu m-am întâlnit cu comisia. Era prezent și un reprezentant al președinției letone în luna iunie și împreună cu serviciile juridice de la Parlament și cu serviciile tehnice ale Comisiei AFCO am exprimat și acolo dorința noastră de a găsi o soluție la diferitele probleme prezentate de Comisie și de Consiliu. După aceea, după ce ministrul Schmidt eh, luxemburghez a venit aici, unii dintre dumneavoastră vă amintiți că eu am luat legătura cu el, l-am interpelat destul de vehement, spunându-i că nu poate să se mențină situația actuală fără să avem un dialog. Dumnealui a fost foarte amabil, mi-a spus că e la dispoziția mea și e drept că peste câteva zile a fost la Strasburg la o reuniune cu ministrul Schmidt și cu responsabilul pe acest domeniu din președinția luxemburgheză, au dat dovadă de disponibilitate. Noi am spus încă care era poziția noastră, doamna Hubner a trimis și dumneavoastră o scrisoare, iar președinția luxemburgheză ne-a răspuns reiterând îngrijorările sale, concerns. Probleme pe care le cunoaștem parțial, probleme pe care reprezintă o sursă de îngrijorare pentru Consiliu și Comisie. Deci ce probleme sunt? Spre ce probleme e vorba? câteva cuvinte. E vorba de 5-6 articole majore din regulament. E un regulament mic cu 20 de articole. E vorba de 4 sau 5 articole unde există mari îngrijorări. În primul rând, dacă Comisia de Anchetă va respecta puterile Comisiei și ale altor instituții europene. În situația în care și ei anchetează aceeași problemă. În al doilea rând, când, cum, când și cine poate să întrerupă sau să uh, suspendeze o comisie de anchetă în vigoare dacă o anchetă uh, judecătorească în vreo țară membră sau există vreo rezoluție judecătorească care se uh, care apare, deci, deci dacă există o anchetă judecătorească, trebuie să se suspendeze ancheta parlamentară. Deci în ce condiții acest lucru trebuie să se întâmple? Cine hotărăște suspendarea unei astfel de anchete? Asta a doua problemă. A treia problemă se referă la confidențialitatea documentelor și a contribuțiilor uh, pe care statele membre și instituții trebuie să le trimită. Deci când o comisie de anchetă cere documente, documente care pot fi sensibile din punct de vedere al protecției. <coughs> Când și cum sunt chemați martorii? Ce unelte are comisia de anchetă? Sunt măsuri nelimitate sau limitate? Ce mecanisme există pentru a încheia lucrările unei comisii de anchetă? ce putere există în statele naționale pentru a Uh, reacționa la refuzul comisiei, de exemplu, de a participa sau nu la a, a, o astfel de anchetă. Deci sunt probleme grave. Parlamentul <laughs> trebuie să știe că prin redactarea actuală nici măcar nu există regulament, deci asta e clar. Deci trebuie renegociat textul. Le-am spus și Comisie și Consiliu că vom discuta despre toate temele și vom vedea dacă într-adevăr putem găsi o soluție. Însă ei n-au cum să-mi ceară ca eu să vin cu texte noi. Eu nu am uh, acordul Comisiei AFCO pentru a schimba textul pe care acest Parlament l-a aprobat. Deci noi suntem limitați, avem și noi o marjă de manevră. Însă pentru asta e important să vorbim. Consiliul nu are autorizația de a iniția acest proces dacă nu primește de la Comisia AFCO, nu de la raportor, deci raportorul oricum a dat toate explicațiile, a spus că vrea să se înțeleagă cu uh, celelalte două instituții, că vrea să discute, să negocieze. Deci, ultimul lucru pe care pot să îl spun eu Consiliului e că dacă nu reacționează la dorința Comisiei AFCO de a restabili dialogul, nu va primi aprobarea în uh, cadrul uh, Uh, Consiliului din 28 de state membre pentru o negociare, uh, pentru o negociere oficială. Eu cred că trebuie să folosim toate posibilitățile, posib- toate posibilitățile. La următoarea reuniune din decembrie, pe 3 decembrie, voi prezenta Comisiei AFCO, tuturor raportorilor în umbră, bineînțeles, înainte, un document în care e prezentată voința noastră de a studia toate problemele pe care Comisia și Consiliul le reiterează. Nu v-am explicat acum pe larg exact toate punctele concrete la fiecare articol, însă trebuie să le arătăm că noi, Comisia AFCO, suntem dispuși, că vrem să găsim niște formulări care să fie uh, acceptate și de către acest Parlament, care în continuare revendică această uh, competență parlamentară drept instrument fundamental din sistemul democratic european. Aceasta este dorința mea, să prezentăm acest document și să ne asigurăm și asta e garanția pe care cred că o putem avea, deci să uh, ne asigurăm că uh, Uh, în lumina acestui document pe care îl vom prezenta noi la AFCO, deci să ne asigurăm că cei de la Consiliu vor accepta dialogul. După aceea, cu raportorii de la toate grupurile politice, vom uh, lansa un dialog oficial cu Comisia și cu Consiliul pentru a vedea dacă se poate găsi o soluție. Eu cred că e posibil În unele aspecte, îngrijorările lor sunt întemeiate. Nu putem să ignorăm acest lucru. E vorba aici de voința politică a două organe care trebuie să ajungă la un consens. Eu vreau totuși înainte de a ajunge la un conflict uh, politic să explorăm, vreau să explorăm toate posibilitățile și pentru asta e nevoie de un dialog oficial pe care din păcate nu l-am uh, obținut în acest an. Însă mă gândesc că dacă vom elabora această notă informativă pe care vă voi prezenta pe 3 decembrie, eu cred că prin asta vom putea totuși să lansăm acest dialog. Închei spunându-vă că la urma urmei, o problemă politică Uh, apare aici, foarte importantă. Multe state membre nu uh, sunt de acord cu existența comisiilor de anchetă, cu uh, chemarea ministrilor de exemplu, din statele membre să vină să dea socoteală în, față, în fața unei astfel de comisii de anchetă. E clar că în situația actuală, vedem câte se întâmplă, e clar că noi vom cere comisii de anchetă. Comisia specială pe care am înființat-o pentru LuxLeaks ar fi putut să fie o comisie de anchetă. Și profit de ocazie pentru a vă spune că ne vom confrunta cu siguranță noi aici la AFCO cu o problemă. Comisia taxe. Să vedem ce putere avem noi uh, în legătură cu companiile care nu au vrut să vină, de exemplu, la audieri. Eu am fost ieri la grupul de lucru, grupul meu politic, Grupul meu îi va cere Comisiei AFCO. Probabil va fi o cerință, o cerere din partea președintelui la măsuri de la taxe care vrea, care va uh, solicita să știe ce anume putem să facem noi față de aceste companii care au umilit Parlamentul nevenind la audieri. Deci ce putere avem noi? Nu mm, mă refer acum la alte probleme cu care se confruntă Europa. De exemplu, cazul Volkswagen. A un astfel de caz ar putea duce la înființarea unei comisii de anchetă și nu se întâmplă nimic dacă vine aici un ministru din Germania. La comisia taxe am l-am văzut pe Moscovici, pe Schauble, pe Gindos și pe ministrul italian de economie. Nu s-a întâmplat nimic că au venit la subcomisia taxe. Trebuie să discutăm aceste lucruri cu ei și trebuie să găsim o soluție. Trebuie totuși să facem tot posibilul. Să nu mai avem această scuză din partea Comisiei și Consiliului, a, ați aprobat un text fără consimțământul nostru. Dacă vom ajunge la nivel politic, la nivelul președintelui Parlamentului, cine știe, poate că va ajunge și acel moment, însă înainte să se ajungă la așa ceva, trebuie să explorăm toate posibilitățile existente. Mulțumim foarte mult, Ramon, pentru informațiile date. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Serdecznie dziękuję panu posłowi za, za sprawozdanie. I chcę powiedzieć, że... Aș dori să spun următoarele. Problema e foarte gravă. E problema sistemică. Și nu mă mir de rezervele pe care le are Consiliul. mai ales că e o interpretare atât de ofensivă a acestor viitoare competențe. Cred că ar trebui <clears throat> să respectăm această diferențiere între aspectele europene și cele naționale. Parlamentul European ar trebui să controleze autoritățile europene și nu statele membre. Așadar, sincer să vă spun, nu îmi pot închipui că statele membre vor accepta această practică. Nu cred că miniștrii parlamentelor, din uh, guvernelor naționale vor putea fi audiați în Parlamentul European. Pentru că, repet, <clears throat> Parlamentul are, sigur, autoritatea de a controla uh, instituțiile europene. Dar trebuie să le tratăm diferit de autoritățile naționale. Acest lucru trebuie clarificat. Poate că ar fi chiar mai bine să avem un instrument mai uh, limitat decât să impunem o mișcare ofensivă care apoi se va confrunta cu rezerva și opoziția statelor membre. Mulțumesc! Mulțumim! Richard? Aș dori să răspund domnului Sidovski, care spunea că tratatul spune că trebuie să ne concentrăm aici la Parlament pe instituțiile europene și pe aplicarea legislației europene. Acest lucru presupune și să, ce, să pui întrebări membrilor Consiliului, care se întâmplă să fie miniștri în țările lor. Deci e un rol pe care îl joacă Consiliul întrebări pentru membrii ai Consiliului Uniunii, da. Dar înțeleg că propunerea se referă și la ministrii. Așadar, două aspecte. Membrii Consiliului sunt ministrii ai guvernelor naționale. Acesta e rolul lor. <clears throat> Câteodată, aceasta însă poate avea de-a face și cu um, gestionarea legislației europene. Și am avut discuții în trecut, au fost oameni care au venit uh, de bunăvoie aici, miniștrii uh, statelor membre și au participat în audieri. Mi-aduc aminte că am avut o problemă pe boala vaccine bune. O discuție atunci când inițial guvernul britanic a spus că nu, nu trimitem pe nimeni și apoi s-a răzgândit, e drept, după alegeri, și noul ministru a venit. Și nu o singură dată. Da, a spus că a fost audiat mai des în Parlamentul European decât în Parlamentul Național, dar a fost bucuros să fie prezent aici exista o dimensiune europeană acestui subiect. Acesta ar fi un aspect. Celălalt aspect uh, a fost menționat de domnul Iaregui și de acord, sunt de, într totul de acord cu ce propune dânsul. Deci privește refuzul anumitor companii de a, a mărturisim în fața acestei comisii speciale pe care o avem pe probleme fiscale. E drept că legislația nu ne permite să obligăm aceste companii să se prezinte aici. Dar, sigur că noi, Parlamentul, putem spune acelor companii, da, retragem badge-ul pe care îl au reprezentanții noastre pentru a veni în Parlament – și orice altă firmă de lobby care are un contract cu dumneavoastră eh, va pierde badge-ul și noi, Parlamentul, dacă ei nu cooperează cu noi, de ce să cooperăm noi cu ei? Și putea să vă cer, domnule președinte, să scrieți președinților Parlamentului, eh, președinților, să țină cont de, aceste, de poziția acestor companii care refuză să coopereze cu Parlamentul? Vă rog, încă o observație. Aș dori să detaliez ceea ce am spus. Da, Parlamentul poate discuta în Consiliul Președinților, dar nu cred că asta ar trebui să se poată adresa și câte unui ministri, ministru. Eu mă refer la Consiliu în uh, Andrei său, în, uh, ca instituție. Acest control este posibil, dar să controleze câte un ministru în parte sau Asta depășește, după părerea mea, logica instituțională. Mulțumesc. Președintele, mulțumim, Ramon, încă un punct final. Da, foarte pe scurt. Aș dori să înlătur rezervele domnului Vladovski. Dar a spus-o și Richard, de fapt, deja. O astfel de comisie de cercetări de audiere a Parlamentului trebuie să atragă atenția asupra faptului că anumite norme nu au fost respectate și, așa cum s-a spus, ar putea întâmpla ca aceste cercetări să se refere la un anumit stat membru sau la mai multe. Să luăm un exemplu. Tocmai s-a vorbit de uh, boala vaccine bune sau problema cu emisiile uh, autoturismelor, o altă problemă care afectează mai multe țări, sau subvenții în agricultură, de exemplu. Politica europeană a fost aplicată greșită. Sunt cel puțin trei state membre în care există cazuri de fraudă cu subvențiile. Sunt, iată, câteva astfel de exemple. Această comisie se înființează numai atunci când anumite dispoziții nu sunt respectate. Sigur că atunci miniștrii pot fi chemați aici, pentru că ideea este să cerem respectarea dreptului european. Acesta este elementul cheie. Așa se întâmplă întotdeauna. Iar față de cele spuse de Richard, tocmai aceasta este propunerea, să fim consultați. Există rapoartele Parlamentului, rapoarte care constată că nu avem posibilitatea de a retrage begiurile lobiștilor. Și nu cred că aceste sancțiuni pot fi transferate în uh, Parlamentele Naționale, dar dacă un Parlament Național emite o recomandare, atunci se poate face ceva în acest sens. La aceste badge mă refer, spune uh, domnul Corbin, să le interzicem accesul în clădire. Da, acest, uh, acest badge care permite intrarea în Parlament, dar trebuie să fim uh, consultați și noi aici la AFCO, pentru că există mai multe interpretări. Deocamdată Parlamentul nu are această posibilitate, dar Iată, sunt câteva întrebări care trebuie discutate cu atenție aici și în încheiere doream să mai spun că pe data de 3 decembrie vom avea o discuție cu privire la poziția AFCO și a Parlamentului și a Consiliului și să vedem atunci în ce măsură vom putea avea un dialog între instituții și dacă vom reuși să ne punem de acord. Mulțumim, spune președintele. Apreciem cu toții aceste eforturi, într-adevăr un subiect politic important. Am notat propunerea dumneavoastră și așteptăm documentul de lucru pentru acea întâlnire de pe 3 decembrie. Cred că asta ne va ajuta să avem o poziție mai clară în dialogul cu Consiliul. Iar în ceea ce privește propunerea domnului Colbert cu o scrisoare, eu cred că domnul Schulz cunoaște problema, dar noi vom uh, face această propunere în ședința coordonatorilor. Trecem la punctul 7. Regulamentul delegat al Comisiei cu privire la conținutul și la funcționarea registrului de repertoriere a partidelor politice europene și fundațiilor. După cum știți, Comisia a adoptat un astfel de regulament delegat cu privire la conținutul și funcționarea registrului. Conform tratatului, Parlamentul are două luni pentru a obiecta dacă există obiecție. Această perioadă expiră în decembrie deși putem cere extinderea acestei perioade cu încă două luni. În termenul limită pentru obiecții pe care trebuie să-l transmit și să adoptăm acest termen limită aici. Secretariatul a propus ca termenul limită să fie marți 29 octombrie la ora prânzului joi 29, astfel încât să avem timp să discutăm orice obiecții în întâlnirea noastră pe 19 noiembrie. Și dacă se adoptă vreo obiecție, să avem și o moțiune pentru o rezoluție. Și să votăm apoi în sesiunea plenară din decembrie. Acolo obiecții pot fi făcute și de un grup politic de 40 de membri și dacă plenara nu adoptă niciun, nicio obiecție, textul este considerat adoptat. Acesta e partea procedurală. Aș da acum cuvântul Comisiei pentru a prezenta acest act delegat. Vă rog. Mulțumesc. Mă dă aminte că anul trecut colegiuitorii au adoptat un regulament care a schimbat sistemul pentru partide și fundații politice europene. Printre altele, creează o nouă personalitate juridică la nivel european pentru aceste partide, și în special cere crearea unei autorități care să primească cereri din partea unor viitoare partide politice sau fundații. Și această autoritate trebuie, va avea un registru pentru a registra ă, documentele pe care le primește în cadrul acestui proces. Comisia Comisiei s-a dat puterea de a adopta acest regulament uh, delegat pentru a adăuga detalii cu privire la funcționarea acestui registru și Comisia a interpretat foarte îngust această competență, mai ales că vorbim de un lucru cu totul nou. Abordarea Comisiei a fost să facă minimul necesar pentru ca sistemul să înceapă să funcționeze acum, să nu insistăm cu prea multe detalii cu privire la cum își va exercita mandatul această viitoare autoritate, dar să-i permită să începe să funcționeze și dacă apoi experiența noului sistem arată că ar fi util să se specifice mai multe lucruri pe viitor, atunci putem reveni pe viitor asupra acestui subiect. Pe fond, acest document stabilește care sunt documentele necesare pe care autoritatea ar trebui să le păstreze în registru și stabilește procesul pentru două servicii pe care autoritatea ar trebui să le ofere prin acest registru, adică oferirea de extrase standard din registru oricui le cere, și versiuni certificate ale acestor extrase pentru părți interesate, în special dacă sunt necesare în proceduri administrative sau legale. <clears throat> nu vorbește despre procesele pe care autoritatea le va uh, folosi pentru a oferi aceste servicii. Noi credem că ar trebui să aibă spațiu să-și creeze singură aceste reguli de lucru și în ultimul rând mai este un act de implementare paralel care apare înaintea comisiei relevante de comitologie și deci există și la dispoziția uh, Parlamentului <clears throat> crearea unui sistem de numerotare pentru viitorile partide și fundații și formatul acestor extrase explicate în actul delegat. Cred că asta ar fi tot ceea ce trebuie menționat acum. Președintele, mulțumim domnului Pine, domnul Colbert. Aveți deja o obiecție? Nu, nu am studiat încă textul. Vom vedea. Am o întrebare nu neapărat legată de document, însă în momentul de față Dacă partidele și fundațiile existente folosesc resurse bugetare într-un mod care nu este prevăzut sau nu este permis de legislație, cine verifică acest lucru? Cui putem să ne plângem? Spun asta pentru că cred că funda și partidele partidele legate de două partide, de două grupuri din acest parlament își folosesc resursele într-un mod care intenționează să afecteze referendumul britanic cu privire la participarea la Parlament. Mă refer la FDD cu legătură la UKIP. Și deci dacă aceste zvonuri se dovedesc a fi reale, ce putem face? Da, o întrebare interesantă, spune președintele. Sigur, nu mă pot referi la faptul, la eventuale detalii ale unor astfel de observații, dar structura existentă presupune că biroul de autorizare pentru finanțarea partidelor europene în structura Parlamentului și vorba de secretarul general al Parlamentului, de fapt, cel care e primul rând persoana responsabilă într-o astfel de probleme. Asta nu se schimbă cu noua structură. acestei acorduri de finanțare țin de bugetul Parlamentului, cu un capitol bugetar ca atare, și de aceea primul responsabil este secretarul general. Acum, sigur, ca și cu orice alte cheltuieli din bugetul comunitar, se aplică lucrurile obișnuite dacă problema depășește aspectul administrativ. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc. Deci nu există obiecții deocamdată, aveți timp până joi pe 29 octombrie, 29 octombrie la prânz. Încheiem și punctul 7. La punctul 8 nu am nimic de adăugat la diverse. Următoarea întâlnire pe 19 noiembrie 2015. Ședința se încheie aici. Mulțumesc!